So, good afternoon everyone. In the hope... Bună ziua tuturor. Să sper că se vor reaprinde luminile. Nu știu de ce ne aflăm așa într-un uh, într-o ambianță de teatru. Sper că cineva se ocupă de lumini. Haideți să începem ședința noastră. Dacă nu se opune nimeni, atunci adoptăm proiectul de ordine de zi fără modificări. Câteva anunțuri. Vom organiza două întâlniri extraordinare ale Comisiei Envi la Strasburg la sesiunea plenară din martie. Luni 12 martie, de la ora 19, vom vota proiectul de raport al domnului Lavia cu privire la relocarea Agenției Medicamentelor. Apoi, miercuri, 14 martie, de la 14 la 15.30, vom avea un schimb de opinii cu doamna Biancovska cu privire la follow-up-ul recomandărilor Comisiei Speciale de Anchetă EMIS. În al doilea rând, aș dori să vă spun că în dosarele dumneavoastră se află rapoartele delegațiilor ENVI la Porto Marghera și la EFSA în Parma. În al treilea rând, Plenara ne-a indicat să organizăm negocierile interinstituționale uh, pe dosarul uh, Red 2. Primul trilog va avea loc mâine dimineață. Raportorul Envi este Bas Eichhout. El este raportorul Envi, de aceea este parte a echipei de negociere a Parlamentului European. Va negocia acele părți din text pentru care are competență exclusivă Comisia Envi. Regimul lingvistic. Astăzi avem interpretare în 20 de limbi și, ca de obicei, dosarul întâlnirii este disponibil pe internet. Există și web streaming. Recomandările coordonatorilor. Acestea au fost uh, distribuite electronic. Pe data de 20 februarie a avut loc întâlnirea coordonatorilor și dacă nu se opune nimeni, considerăm că aceste recomandări sunt adoptate. La fel și pentru procesul verbal al reuniunii din 11 ianuarie. Dacă până la sfârșitul întâlnirii nu formulează nimeni nicio obiecție, atunci se adoptă acest proces verbal. E bine? Se pare că tavanul a fost reparat. Mie mi se pare că e solid tavanul, dar face niște zgomote dubioase. Să sperăm că nu e o problemă. Raportare cu privire la negocierile interinstituționale în curs. Un al doilea trialog informal, care a fost și trilogul final cu privire la Regulamentul stabilirea procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituirea unei agenții europene a medicamentelor a avut loc pe 20 februarie și am ajuns, pe 21 februarie și am ajuns la un acord uh, politic provizoriu pe toate chestiunile importante. În primul trialog însă s-au hotărât că finalizarea va fi posibilă doar în momentul în care întregul dosar VMP, raportul Grostet, va fi uh, și el finalizat. Trebuie să se realizeze aliniere de natură tehnică între cele două dosare. În ceea ce privește guvernanța Uniunii Energetice, discuțiile din timpul primului trialog informal s-au bazat pe poziția Parlamentului care a fost adoptată pe 17 ianuarie și pe abordarea generală a Consiliului adoptată pe 18 decembrie. Discuțiile au ținut seama de majoritatea amendamentelor Parlamentului. Am avut un prim schimb de opinii pe cele mai importante chestiuni politice din propunere. Asemănările și deosebirile dintre Consiliu și Parlament au fost subliniate și mai multe prevederi au fost uh, transmise mai departe la nivel tehnic. Printre acestea se numără și inventarile de gaze cu efect de seră, prevederile care vizează comisii, comitetul, raportarea cu privire la politicile privind gazele cu efect de seră, raportarea cu privire la sprijinul um, de adaptare financiar și de tehnologie furnizat țărilor în curs de dezvoltare, LULUCF, amendamentul care vizează schema de comercializare a emisiilor, precum și amendamentele care vizează directiva privind calitatea combustibililor. Acum putem trece la primul punct de dezbatere de pe ordinea de zi, un plan de acțiune european O singură sănătate, One Health, împotriva rezistenței antimicrobiene. Examinăm proiectul de raport astăzi și am să îi dau cuvântul doamnei Kadenbach pentru început, deoarece ei este raportor pe acest dosar. Vă rog. Ja, ein, <clears throat> ein herzliches Dankeschön. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Rezistența antimicrobiană a fost discutată de mai multe ori la comisia noastră. Subiectul a stat și stă în continuare în centrul multora dintre proiectele Comisiei Europene. De asemenea, subiectul acesta este de resortul multor agenții europene. Cu toate acestea, observăm că multe dintre cele discutate în ultimii ani, mă refer la diferitele planuri de acțiune, să nu uităm că acum ne aflăm la un al doilea plan de acțiune al Comisiei Europene și, uh, de fapt, raportul acesta se referă tocmai la acest al doilea plan de acțiune, o singură sănătate. Deci, planul acesta de acțiune vine cu o serie de măsuri, propuneri de măsuri, unele dintre ele au fost deja puse în aplicare de unele state membre, altele trebuie să fie în continuare puse în aplicare. Și acum câteva cifre Rezistența antimicrobiană înseamnă până la urmă uh, imposibilitatea utilizării anumitor medicamente. Anumite medicamente pur și simplu nu mai dau rezultate în cazul anumitor infecții. Uh, deci, ce se întâmplă? Ă, se, se întâmplă că, din pricina rezistenței acesteia microbiene, antimicrobiene ă, ă, crescute în ultima, în ultima perioadă, deci, din pricina acestei rezistențe, se prea poate ca unele boli care erau pur și simplu inofensive în trecut să devină letale 700 de mii de decese anual la nivel uh, global din pricina, din pricina rezistenței antimicrobiane. Și eu cred că această cifră, până la urmă, nu reflectă imaginea reală. Cu siguranță cifrele reale sunt mult mai mari de atât. În plus, mai uh, apar și uh, decesele cauzate de terapiile colaterale. Un exemplu, există persoane care sunt tratate în, în spital din pricina una, unei anumite uh, uh, boli în spital respectiva persoană contractează un agent eh, patogen, agent eh, patogen care nu mai poate fi tratat cu antibioticele disponibile. Și vorbim aici despre 37 eh, de mii de decese la nivel de Uniune Europeană și tare mă tem că cifra în realitate este mult mai înaltă de atât. Deci, vedem că există efecte nocive asupra pacienților. De ce? Pentru că pe de o parte, o terapie este eficientă, dar foarte lent, eficiența apare uh, în uh, decursul unei lungi perioade de timp sau nu apare deloc și, bineînțeles, genul acesta de terapii ratate generează o serie de costuri și Banca Mondială ne dă o cifră în acest sens, dar pe care nu le-am neapărat în fața ochilor, ba da, se pare că până în 2050 paguba economică la nivel uh, econ, uh, economic, la nivel uh, global, cauzată de această re- rezistență antimicrobiană, se va ridica la nivelul pierderilor înregistrate în timpul ec- crizei economice din 2008. Deci cu pericolul acesta ne vom confrunta în cazul în care nu luăm măsurile necesare cât mai repede cu putință. Uh, de ce a apărut această rezistență antimicrobiană? În momentul în care a fost uh, descoperită penicilina, toată lumea credea că gata, s-a găsit leacul universal care poate fi folosit în absolut toate cazurile. Prin urmare, au existat prescripții uh, inutile, antibioticele au fost uh, administrate inutil, fără diagnosticele potrivite. În special, iată, în perioadă precum aceasta cu, în care prin care trecem în momentul de față, perioada aceasta a gripei. O serie de persoane merg la doctor sau la farmacie, cer antibiotice, uneori chiar le obțin, Uh, însă respectivele antibiotice pur și simplu nu funcționează, nu, nu ajută la tratarea gripei sau uh, răcelii. Să nu uităm de automedicație și acesta este un, uh, un fenomen recurent. Fiecare are acasă o cutie de antibiotice pe care le ingurgitează fără ca ele să-i fi fost prescrise de către cineva. În plus, pe lângă aceste uh, fenomene, mai avem și fenomenul utilizării uh, masive a antibioticelor în agricultură. Antibioticele au fost folosite pe post de hormon de creștere până la urmă, substanțe care uh, facilitează creșterea animalelor. Din fericire am discutat uh, tema aceasta de ceva vreme încoace și uh, se începe a se lua măsuri care să contracareze genul acesta de, de practici. Dar și în raportul nostru menționăm acest subiect, uh, facem trimitere la comerțul internațional. Măcar pe plan european am reușit să eliminăm utilizarea profilată practică a antibioticelor în domeniul creșterilor, creșterii uh, animalelor. Poate că n-am ajuns suficient de departe, nu am tratat toate uh, subiectele, dar uh, cu siguranță o vom face. În raportul meu, pe care sper că îl aveți în fața dumneavoastră, există o serie de recomandări. Ne-am uh, am analizat structura acestui al doilea plan de acțiune din partea Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, acest plan de acțiune este un fel de schelet. Un uh, schelet uh, pe care am putea adăuga și ar trebui să adăugăm mai multe detalii. Uh, adevărul este că avem nevoie de acțiune în multe domenii. Avem nevoie de o mai bună formare a celor care lucrează în domeniul sănătății publice. Avem nevoie de o mai bună uh, educație a pacienților de, a, de asemenea. Deci avem nevoie de conștientizare, dar și niște um, planuri de uh, prescriere a antibioticelor atât în uh, medicina umană cât și în cea veterinară. Uh, cei care folosesc antibiotice, în special în uh, sectorul veterinar, trebuie să fie conștienți de efectele negative ale antibioticelor asupra acestei rezistențe antimicrobiene. Deci formare și educare uh, foarte importante. Un al doilea element important este analizarea Uh, antibioticelor vechi, uh, cele aflate deja pe piață. Poate că moleculele ar trebui să fie cercetate din nou pentru a ne asigura că moleculele eficiente sunt în continuare uh, vândute pe, pe piață. Dar importantă este și dezvoltarea de noi antibiotice. Deci e nevoie de stimulenți economici. Pe de o parte ne dorim să fie folosiți să fie folosite cât mai puține antibiotice cu putință. Deci e important uh, lucrul acesta. Uh, trebuie să găsim uh, modele pur și simplu care să faciliteze scăderea numărului de pilule antibiotice vândute pe, pe piață. Uh, să se, trebuie să eliminăm acel sistem care duce la compensarea unei sume mai mari în, în cazul în care numărul de antibiotice prescrise este mai mare. Bine, deci există o serie de idei care s-au născut atât în comisia noastră cât și în celelalte comisii. Uh, deci cercetarea, dezvoltarea sunt uh, de asemenea importante, dar importantă este și prevenția. Știm prea bine că vaccinările ar putea fi uh, o, o armă ce ar trebui să fie folosită mai des decât până în momentul de față. Avem nevoie de formare, după cum spuneam, pentru toți cei care administrează antibiotice și de asemenea avem nevoie de o cooperare mai intensă cu toate agențiile europene uh, EMSA și celelalte care sunt relevante în domeniu. Avem însă nevoie de resurse suplimentare pentru aceste agenții. Nu putem să le uh, punem în cârca acestor agenții europene noi și noi uh, responsabilități fără ca respectivele agenții să fie asistate financiar și cu capital uman. Deci vă rog foarte frumos să citiți cu mare atenție, atenție raportul meu. Eu cred că doar prin uh, propuneri obligatorii putem convinge atât Comisia Europeană cât și statele membre să ia deciziile uh, necesare. Din punctul meu de vedere, rezistența antimicrobiană trebuie să fie în fruntea priorităților noastre, nu doar din pricina efectelor asupra sănătății publice, ci și din pricina efectelor negative asupra dezvoltării economice. Mă bucur foarte mult că în acest al doilea plan de acțiune se vorbește pentru prima dată de mediul înconjurător. În prim primul plan de acțiune al Comisiei Europene se vorbea doar despre sănătatea umană, după aceea s-a introdus sănătatea veterinară în, în context, dar iată, al doilea plan de acțiune merge mai departe. Și în acest context, uh, reciclarea și distrugerea medicamentelor este un subiect care nu trebuie să fie uitat. Să, nu, uh, să ne gândim la maniera în care sunt tratate apele uzate ale spitalelor, pentru că respectivele ape uzate ar putea contabili în pânza freatică, etc., deci, etc. O mulțime de idei pe care le-am primit din, din partea colegilor uh, uh, idei care vizează atât uh, agricultura cât și mediul înconjurător. Avem, mai avem câteva zile pentru a îmbunătăți acest raport. În orice caz, raportul nostru ar trebui să devină un fel de manual de, de, de folosință pentru statele membre și Comisia Europeană, care trebuie să fie încurajate să aplice măsurile necesare atât la nivel european cât și la nivel mondial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că trebuie să discutăm despre o limită de timp, pentru că avem o listă foarte mare de vorbitori. Când vedeți steluțele, înseamnă că deja v-ați întins prea mult. Urmează domnul Peterle în numele doamnei Zomăr. Mulțumesc, este o onoare și un privilegiu să fiu uh, Alois Zomăr o reprezint pe doamna Renate Zomar, care poate că ni se va alătura mai încolo și aș dori să, aș dori să vă spun care este opinia ei în calitate de raportor din număr pe acest uh, raport. Ea este recunoscătoare pentru faptul că doamna Kadenbach a dat dovadă de echilibru în redactarea proiectului. Este convinsă că proiectul de raport abordează cele mai importante aspecte și este convinsă de asemenea că avem nevoie în mod urgent de noi antibiotice. Însă știm cu toții că este dificil să dezvoltăm noi antibiotice. Producția este îndelungată, un proces uh, foarte complex și durează până la 20 de ani uneori. Între timp, se dezvoltă noi rezistențe din partea microbilor. E nevoie de stimulente în așa fel încât să încurajăm dezvoltarea de noi antibiotice. E nevoie de asemenea și de o gestiune responsabilă a antibioticelor pe care le avem deja. Antibioticele de multe ori sunt utilizate în mod excesiv sau greșit. 20 până la 50% din antibioticele um, prescrise sunt uh, în plus. Doctorii sunt prea grăbiți să prescrie antibiotice și de multe ori ele sunt utilizate în mod greșit de către pacienți sau pacienții întrerupt tratamentul mult prea devreme. Mulți europeni sunt insuficient informați cu privire la antibiotice. 57% din europeni nu sunt conștienți că antibioticele nu au niciun fel de efect asupra virusurilor, de exemplu. 44% nu știu că răceala sau febra cauzată de un virus nu poate fi tratată cu un antibiotic. Este important de asemenea să îmbunătățim prevenirea. Creșterea rezistenței antimicrobiene se datorează și unor situații de lipsă de igienă în sistemul sanitar, mai ales pentru grupurile vulnerabile trebuie să facem mai multe lucruri pentru a preveni infecțiile. Aici e vorba de imunizare prin vaccin. Acesta, aceasta este o măsură de sănătate eficient din punct de vedere al costurilor. De asemenea, utilizarea antibioticelor în uh, zootehnie este, are un rol important. Recomandarea Comisiei cu privire la acest domeniu poate contribui la sănătatea animalelor din ferme și la reducerea utilizării antibioticelor. De asemenea, trebuie să dezvoltăm alternativele antibiotice. Rezistența antimicrobiană este o povară socială și economică reală. În fiecare an, 25.000 de oameni din Europa și 700.000 de oameni din lumea întreagă mor din cauza RAM, rezistenței antimicrobiene. Acești, aceste numere vor crește în mod masiv în următorii ani și s-ar putea ajunge chiar la 10 milioane de morți în 2050 din cauza RAM. Mai mult decât oamenii care mor la ora actuală din cauza cancerului. Așadar, este momentul să luăm măsuri. Doamna Zomar așteaptă să colaboreze foarte bine cu doamna Kadenbach și cu ceilalți raportori în umbră. Mulțumesc. Urmează domnul Pieca. Două minute. Mulțumesc. Doamna raportoare. Doamna raportoare și-a prezentat proiectul de raport într-o manieră foarte detaliată și sunt de acord cu ceea ce a spus ea adineori. Planul european de acțiune pentru a lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene este o veritabilă urgență. Utilizarea excesivă sau incorrectă a antibioticelor, precum și controlul greșit în acest domeniu, reprezintă probleme. De aceea, la ora actuală, situația este extrem de periculoasă pentru sănătatea omului Trebuie să luptăm împotriva utilizării excesive a antibioticelor. Datorită utilizării excesive, eficiența antibioticelor scade. Apar, din noi, apar noi și noi microbi rezistenți la diversele medicamente. Și aici este vorba, bineînțeles, și despre antibioticele utilizate în cazul animalelor. Dacă ne gândim la acțiuni de la nivel european, atunci trebuie să ne gândim uh, în același timp și la agenda mondială care vizează lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene. La ora actuală există legături foarte importante între țări. Nu putem crea un cordon sanitar în Europa pentru că microbii întotdeauna vor tra- traversa aceste frontiere. E nevoie de o cooperare la nivel internațional în acest domeniu. De asemenea, acțiunile europene ar trebui să țină seama de lista patogenilor prioritari. Această listă este stabilită de OMS. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva reîntoarcerea anumitor boli, de exemplu tuberculoza. E doar un exemplu, dar mai sunt și alte boli uitate care se pare că revin la ora actuală. Aveam impresia că am rezolvat aceste probleme prin vaccinare, dar iată că ele revin. Se estimează că până la 100 de milioane de persoane ar putea să moară din cauza fenomenului RAM până în 2050. Banca Mondială estimează pierderile și spune că acestea ar fi egale cu cele din criza economică din 2008. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să ne opunem acestor probleme. În numele doamnei Boylan? Da, mulțumesc. Statisticile prezentate sunt într-adevăr șocante. Dar, în orice caz, aș dori să spun ce opinia are doamna Lynn Boylan. Structura planului de acțiune este adecvată și ar putea fi consolidată prin mai multe modalități, în așa fel încât statele membre să fie mai bine sprijinite. E nevoie de căi juridice pentru acțiune, de asemenea și de resurse alocate. Astfel, planul de acțiune ar putea avea puterea necesară ca să abordeze problema așa cum trebuie. Doamna Boylan va veni cu, te- cu câteva comentarii și amendamente în aceste sens. În primul rând, din punctul de vedere al Comisiei ENVI, care se ocupă de mediu și de sănătate, este dezamăgitor să vedem că sunt foarte puține acțiuni pe plan de mediu, pe, din prisma mediului în acest plan de acțiune. extinderea protocolului și, la, și ca să țină seama și de mediu ar fi un lucru foarte simplu și ar fi o plusvaloare reală în plan. Sperăm că Envy va sprijini acest punct de vedere. În al doilea rând, e nevoie de ținte ca să avem rezultate. E nevoie de pârghii legislative și de resurse. Statele membre ar trebui să fie obligate să aibă ținte. Pe acest fundament trebuie să se bazeze planul de acțiune. Statele membre nu reușesc să combată fenomenul AMR destul de bine, pentru că toate aceste lucruri sunt voluntare la ora actuală. Noi vom cere standarde unificate și alocarea unor resurse pentru planul de acțiune, pentru că la ora actuală planul de acțiune nu se referă deloc la resurse alocate. În ultimul rând, aș dori să mă refer la cercetare. Uniunea Europeană este lider în cercetare, a investit 1,3 miliarde în acest domeniu din 1999, dar în mod clar nu putem să inovăm și să tot inovăm până când ieșim din această criză. Zeci de ani au trecut de când a fost descoperit ultimul, cel mai recent antibiotic. Și chiar dacă descoperim noi antibiotice, această problemă nu va dispărea niciodată. Avem nevoie de o abordare mult mai holistică care nu se bazează doar pe cercetare și dezvoltare. Trebuie să avem tehnologii de diagnostic rapid. De asemenea, dorim să ne concentrăm pe prevenire și pe screening și, de asemenea, să explorăm alternativele pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mă uit să văd dacă sunt prezenți și ceilalți raportori din umbră. Se pare că nu. Așadar, următorul pe listă sunteți raportori în umbră? Vai, îmi cer scuze. Am crezut că domnul Federle este. Doamna în Mackey. Da, domnul Federle este raportor în umbră, dar zborul său a avut o întârziere, de aceea m-a rugat pe mine. Da, în orice caz doream să vă dau cuvântul, spune doamna președintă. Da, și am să vorbesc în limba suedeză, dacă tot prezint punctele dom- domnului uh, Federley, care sunt în suedeză. Și eu sunt de acord cu dumnealui. Prin uh, strategia sa, Comisia a identificat principalele provocări cu care ne confruntăm în acest domeniu al rezistenței la antimicrobiene. Dar Comisia nu vine cu propuneri concrete cum să rezolvăm problema. De aceea, Parlamentul trebuie să dea un semnal foarte clar către Comisie, în așa fel încât să ajungem la un nivel mai înalt al ambițiilor. Pe trei paliere trebuie să ne concentrăm. La nivel local, trebuie să ne asigurăm că orice crescător de animale poate lua măsuri adecvate pentru că la ora actuală utilizarea antibioticilor în zootehnie reprezintă 70% din contribuția la dezvoltarea rezistenței. Există foarte multe infecții care sunt tratate cu antibiotice, dar trebuie să ne asigurăm că înțelegem exact care este riscul la care ne expunem prin aceste proceduri. Apoi, la nivel european, ce ar trebui să facem? E nevoie de măsuri mult mai concrete. Dar aici nu mă refer neapărat la legislație. De pildă, Comisia ar putea să analizeze directiva privind achizițiile publice și să se gândească dacă între criterii ar trebui să fie introdus unul care se referă la rezistența antimicrobiană. Când se cumpără, de exemplu, carne pentru școli sau pentru spitale. Ar mai trebui să introducem o cerință comună care vizează etichetarea cărnii în Europa. Pe etichete ar trebui să reiasă, fapt, din etichete ar trebui să reiasă faptul că animalele au fost crescute în condiții adecvate. Și în al treilea rând avem nevoie de un leadership, leadership global din partea Uniunii Europene. În acordurile noastre de comerț avem un instrument foarte important în acest sens. Doamna Grostet. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor, în primul și în primul rând. Într-adevăr, uh, situația este una care ne obligă să luăm măsuri cât mai curând cu putință, dar în planul de acțiune o singură sănătate mi se pare că partea de zootehnie nu este suficient de bine dezvoltată. În aliniatul 2 se vorbește despre acvacultură și zootehnie, dar eu cred că ar trebui să facem o, direct, o legătură uh, directă între acest plan de acțiune și uh, discuțiile pe Uh, care se poartă în momentul de față, îmi cer scuze, cu privire la raportul meu și anume cel cu privire la uh, medicamentele veterinare, de uz veterinar. Veterinarul, până la urmă, este primul și chiar singurul interlocutor pentru crescătorii de animale. Deci, e important ca rolul veterinarului să fie uh, bine pus în lumină. După aceea, E nevoie de noi măsuri care să încurajeze cercetarea așa cum s-a întâmplat cu medicamentele pentru uz pediatric. De asemenea, aliniatele 9 și 10 mi se par foarte potrivite. Se vorbește acolo despre testele rapide. Uh, Uh, care să ne ajute sau să-i ajute pe doctori să prescrie medicamentele potrivite. În aliniatele 27 și 28 se vorbește despre necesitatea acțiunilor la nivel mondial, dar eu cred că trebuie să mergem chiar mai departe. Reciprocitate când vine vorba de standarde uh, referitoare la uzul de antibiotice. Nu mai trebuie să importăm uh, carne uh, Uh, uh, infestată cu uh, antibiotice. Genul acesta de practică nu mai este tolerată în Europa, prin urmare n-ar trebui să fie tolerată nici în comerțul internațional. Doamna Rivarzi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am fost, sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. Da, este nevoie de reciprocitate când vine vorba despre importurile spre Uniunea Europeană. Există o frază foarte interesantă în raportul Comisiei. Comisia spune că progresul este pus sub semnul uh, întrebării din pricina utilizării abusive a antibioticelor care a dus la sporirea numărului de bacterii rezistente. Iată, cam acesta este textul. Deci ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că trebuie să avem o politică de prevenție în adevăratul sens al cuvântului. Deci sunt de acord cu doamna raportor, pe care o felicit de altfel. E nevoie de o prevenție la nivel european. În Franța, Iată, acum politica începe să se schimbe, dar ne dăm seama că dacă nu există o bună comunicare între practicieni, doctori, adică și pacienți care consideră că antibioticele uh, uh sunt un leac miracol, ei bine, dacă nu există această com- comunicare, atunci cu siguranță RAM va crește. Avem nevoie de o politică cât se poate de clară, pentru că rezistența aceasta afectează atât sănătatea publică cât și sănătatea animală. Sper ca raportul cu privire la uh, medicamentele de uz veterinar va da rezultate. Sper că și în domeniul zootehniei antibioticele vor fi folosite într-o manieră mai rațională pe viitor. De asemenea, trebuie să ne gândim la bunăstarea animală. Cu cât uh, creșterea intensivă va fi promovată, cu cu atât mai des vor fi folosite antibioticele ca măsuri de prevenție. Deci, iată, politicile și practicile au uh, un efect asupra propagării bolilor. În același timp, trebuie să îmbunătățim accesul la medicamente eficiente care nu sunt antibiotice. Dar în raportul acesta mi se pare că nu există suficiente alternative. Nu se uh, vorbește, spre exemplu, de fagoterapie. Căutați pe internet. Fagoterapia poate merge mână în mână sau chiar înlocui utilizarea uh, uh, antibioticelor. În cazul în care organismul tău este rezistent rezistent la antibiotice, ai o, dar suferi de o boală înfiorătoare, ai o singură uh, opțiune la, la dispoziție și anume un cocktail de virus injectat. Uh, aceasta este fagoterapia. Din păcate, la fagoterapie nu mai poți avea acces decât în uh, Georgia. Deci, când vine vorba despre cercetare, da, trebuie să cercetăm pentru a obține mai multe antibiotice noi, dar în același timp puțin trebuie să investim în cercetarea de me- uh, asupra metodelor alternative. Aici nu facem suficient de multe. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Dali. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna Kadenbach pentru acest raport. Există două lucruri menționate de doamna Kadenbach astăzi pe care aș vrea să le subliniez eu. Și anume, aspectul uh, legat de sănătatea publică și uh, aspectul legat de uh, mediul înconjurător. Să nu uităm că antibioticele sunt folosite atât pentru tratatul, tratamentul bolilor umane, cât și pentru tratarea bolilor animalelor. Și, bineînțeles, toate aceste practici au un efect asupra mediului înconjurător. Se pare că două treimi din antibioticele folosi, folosite la nivel mondial sunt folosite în, dom în domeniul zootehnic. Știm prea bine că în momentul în care a, uh, animalele a, uh, consumă a, uh, antibiotice, antibioticele respective sunt uh, fie stocate în carne, fie eliminate prin bălegar, spre exemplu, și astfel mediul înconjurător este la rândul său sau suferă la rândul său un impact. Și când vorbim despre carnea contaminată, uh, vă dați seama că carnea aceasta, odată consumată de către noi, de către copiii noștri, uh, va avea un impact asupra ramului. Deci, iată, Există toate aceste uh, relații, relații care trebuie să fie bine uh, înțelese și uh, toate soluțiile care sunt găsite de legiuitor trebuie să țină cont de aceste relații existente între diferitele sectoare. Tocmai de aceea, iată, mă uit cu ochii buni în direcția acestui raport. Sper că uh, vom reuși să ne protejăm mai bine, să îmbunătățim calitatea alimentelor noastre și dacă tot e prezentă comisia în sală astăzi, aș întreba comisia cum anume are de gând Comisia Europeană, Uniunea Europeană, de fapt, să își ajute cetățenii europeni, uh, să îi ajute pe cetățeni. Și ce fac statele membre? În al doilea rând, uh, o a doua întrebare pentru Comisie și anume, oare Comisia Europeană a uh, cercetat uh, relația între practicile de creștere a animalelor, utilizarea medic produselor medic medicinale cu uz, cu uz veterinar și rezistența antimicrobiană. Mulțumim, doamna Müller. Doamnă Kadenbach, vreau să vă mulțumesc pentru acest raport uh, în marea lui majoritate foarte echilibrat. Salut premisele de la care porniți dumneavoastră în raportul dumneavoastră. Mă bucur tare mult că nu căutăm țapi ispășitori, ci într-o manieră foarte rațională căutăm să găsim soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Uh, Asta înseamnă că trebuie să verificăm utilizarea antibioticelor în uh, sănătatea umană, dar de asemenea trebuie să evaluăm utilizarea antibioticelor în sănătatea veterinară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să verificăm și uh, contaminarea cu antibiotice a mediului înconjurător. Mai întâi de toate trebuie să ne gândim la funcționarea instalațiilor noastre de tratare a apelor. Subiectul acesta este foarte, foarte important. Spre exemplu, în uh, spitale nu, nu este obligatorie, obligatoriu un al patrulea nivel uh, de siguranță la nivelul acestor uh, instalații de prelucrare a apelor. Deci asta în, în Uh, spitale. Nu ne putem uh, întreba de unde rezidurile de antibiotice din uh, apa noastră freatică. După aceea, în ceea ce privește prevenția, într-adevăr, multe se pot obține prin intermediul prevenției, dar când vine vorba despre Uh, folosirea antibioticelor cu, în scop uh, veterinar, eu cred că ar trebui să facem o distinție între utilizarea antibioticelor în cazul animalelor de companie și uh, utilizarea acelorași produse în uh, contextul uh, zootehniei. Uh, în aliniatul 11 se vorbește despre responsabilitatea veterinarilor. Dar gândiți-vă puțin. Uh, trăiesc la sat. Uh, veterinarul vine de la 40 de kilometri distanță de uh, mine. Vine, consultă vaca, prescrie un antibiotic. După aceea eu, proprietarul văcii, trebuie să mă duc la farmacia veterinară alți 30 de kilometri. Și toate aceste distanțe ar putea avea un impact asupra utilizării, dar și eficienței medicamentelor și poate că rolul medicilor uh, veterinare ar trebui să fie mai bine tratat de către noi. Doamna Schrebric, mulțumesc foarte mult, doamna Kadenbach. Rezistența la antibiotice antimicrobiene este o temă deseori uh, dezbătută în țările de jos și dumneavoastră ne spuneți că, conform ultimelor date, într-adevăr, există aceste riscuri crescute de contaminare uh, cu bacterii din pricina rezistenței la mm, antimicrobieni. Organizații precum FAO arată acest lucru. Anumite semințe de plante, la rândul lor contaminate, pot și ele să aibă un impact foarte negativ. Uzul veterinar a scăzut cu 65% al acestor uh, antibiotice, așadar. Iar pentru animalele domestice, uh, riscurile au scăzut de asemenea. Marea problemă este cu sănătatea umană, pentru că omul este un vector de transmisie a acestor uh, bacterii. Iar uh, într-adevăr, cifrele cunoscute sunt și ele sub, uh, subevaluate, deci lucrurile sunt mult mai grave. De aceea ne trebuie un plan de acțiune concret să se intervină în casele de bătrâni, uh, la spitale, prin uh, comunicări, uh, la televizor, dar și acționând se pârghia controlelor și inspecțiilor. Doamna Kadenbach spune că avem atât de și atâtea decese din pricina infecțiilor urinare, deci nu se mai poate face așa ceva. Trebuie să acționăm Așa cum a spus și doamna Grostet, vă mulțumesc. Doamna Șaldemoze urmează. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor, rândul meu, pentru acest proiect de uh, raport care vorbește de ceva foarte important, rezistența la antimicrobiene. Uh, în aceste condiții eh, avem, pe de-o parte, domeniul veterinar, pe de altă parte, sănătatea umană și e bine că ați, făcut această, eh, acest paralelism în raportul dumneavoastră. Cred că perspectiva se va schimba. Ea este deja în mutație în țările scandinave, de pildă în sensul că observăm că din ce în ce mai multe persoane sunt contaminate de bacterii care rezistă uh, la tratamentul cu fungicide. La fel se întâmplă și în țările de jos și în Danemarca, după cum spuneam așadar, că această, această rezistență la fungicide va fi una, uh, o problemă majoră, mai ales în agricultura deoarece vor apărea și noi și noi uh, fungi și ciuperci. Lucrurile trebuie neapărat uh, contracarate. Eu cred că raportul trebuie să conțină un alt element foarte important, de pildă să cerem Comisiei Europene să se asigure că dacă, să zicem, un medicament este prea mult utilizat în agricultură și există prea multe efecte negative, acest medicament fie pur și simplu retras de pe piață, mă gândesc la fungicide sau la o serie de antibiotice, clar. Trebuie să există un sistem de monitorizare rapidă pentru ca un produs să poată să fie retras de pe piață dacă el este suprautilizat. Și să fim foarte atenți și să supraveghem, supraveghem situația cu atenție. În discuție voi continua să aduc contribuția mea, contribuția mea domnul Polci acum. Uh, Mulțumesc, vreau și eu să o felicit pe doamna Kadenbach pentru că are o abordare cât se poate de deschisă. Aș menționa un lucru important de o părerea noastră care să poate să ne uh, ajute să înțelegem acest, uh, această rezistență. Uh, este vorba de un proces complet natural și inevitabil. Problema este că noi accelerăm acest proces cu comportamentul nostru. Pur și simplu și când te confrunți cu așa ceva, pur și simplu nu trebuie să permiți administrarea pe termen lung de antibiotice în doze mici, pentru că așa favorizezi uh, rezist rezistența. Deci trebuie să ne gândim la antibioticele pentru sănătatea umană și apoi antibioticele ca și îngrășăminte și în sfârșit antibioticele folosite ca și pesticide. Eh, să nu uitați că chiar și glifosatul a fost eh, brevetat ca și antibiotic. Cu această caracteristică, deci aceste lucruri trebuie neapărat abordate și, practic, voi depune amendamente în acest sens. Pur și simplu, comportamentul nostru face să se întâmple ce se întâmplă. E vorba de un proces natural care, accelera, eh, care este accelerat din cauza comportamentului nostru al oamenilor. Mulțumesc. Urmează domnul Peterle. Thank you. Mulțumesc că îmi dați cuvântul din nou. Cred că suntem sau asistăm doar la vârful icebergului. Și e bine că raportul doamnei Kadenbach eh, contribuie la trezirea noastră. În ultimul ceas, cu siguranță alte elemente vor apărea pe parcursul acestui uh, proces. Folosirea antibioticelor a devenit o parte integrantă din medicină. Cunosc persoane care critică doctorii pentru că nu dau antibiotice. Oamenii spun că dacă cineva, un doctor nu dă antibiotice, este un doctor prost. Este ceva absolut. Asta uh, cred oamenii. Și Oamenii asta fac, așteaptă sau se așteaptă să primească antibiotice ca și tratament. Așadar, lucrurile trebuie atacate pe mai multe fronturi în același timp. Eu înțeleg uh, ideea cu noi antibiotice, dar în primul rând e nevoie de o nouă mentalitate, o nouă atitudine. Pe asta trebuie să ne concentrăm și mă bucurat să aud aici anumite idei în favoarea acestei abordări uh, holistice. Deci să facem mai multe lucruri înainte de a ne apuca să punem la punct noi antibiotice și, în concluzie, aș menționa un domeniu unde putem să facem mai multe în uh, igiena și mai ales igiena precară din spitale, de care a vorbit și doamna Zomer. Noi avem uh, un subgrup de lucru care se ocupă de îngrijirea sănătății. Am auzit că s-a făcut un studiu care vizează prezența antibioticelor în spitale dacă lucrurile se petrec bine la spital, bolile numite nozocomiale pot scădea cu până la 90%. Mi-ar place ca lucrurile să se întâmple așa, dar nu e adevărat. Spitalele cumpără în continuare într-o veselie produse chimice. Asta bucură companiile farmaceutice. Produse chimice, mai ales de întreținere, de igienă, care, eh, bineînțeles, nu fac decât să favorizeze uh, rezistență la antimicrobiene și pe această cale se poate merge. Doamna Cabezon. Eu quiero felicit. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș dori să o felicit pe colega Kadenbach pentru acest proiect excelent de raport. Tema este extrem de complexă și greu de sintetizat, dar cred că raportul său a putut să uh, sublinieze principalele aspecte pe care trebuie să muncim, în așa fel încât să abordăm așa cum trebuie una dintre cele mai mari provocări din sănătatea publică, rezistența antimicrobiană. Așadar, felicitări, doamna Kadenbach. Concret, ce vreau să spun este că e foarte bine că raportul ține seama de toate componentele acestei probleme, inclusiv cea de mediu. La trialog se discută la ora actuală regulamentul privind uh, medicina veterinară și poate că ar fi util să ținem seama și de rezultatele de acolo în uh, acest um, dosar aici. Și să nu uităm nici de dosarul care vizează furajele medicamentate. Deci să nu pierdem din vedere toate aceste trialoguri asemănătoare. În ceea ce privește utilizarea și uh, cercetarea, într-adevăr avem nevoie de noi și noi antibiotice, de noi și noi stimulente în uh, ceea ce privește cercetarea, dar cred că problema fundamentală aici este utilizarea deficientă sau greșită chiar sau excesivă a antibioticelor. De aceea am putea fi mult mai eficienți și ar fi mult mai rentabil din punct de vedere economic dacă am uh, rectifica această problemă. Uzul greșit. Și încă un lucru pe care doresc să-l spun, care mi se pare foarte interesant, e faptul că raportul sublinează importanța noilor metode de cercetare. Așteptăm acum uh, și rezultatele studiului făcut de Comisia Europeană în ceea ce privește noile metode de cercetare. E nevoie să nu pierdem din vedere noile modele de cercetare. Iar apoi, în ceea ce privește aspectele internaționale. Eh, rezistența la antimicrobiene nu se rezolvă doar în Europa, pentru că microbii nu cunosc diferențele între animale, oameni sau frontiere. De aceea trebuie să includem această problemă și în cooperare pentru dezvoltare. Nu știu dacă e nevoie de o, o entitate supranațională sau europeană sau de altă natură în acest sens. Dar, oricum, cu siguranță, acest eh, raport va fi de mare folos statelor membre Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Vă mulțumesc. Domnul Gherke este ultimul vorbitor. Danke, Frau Vorsitzende. Ich begrüße es ausdrücklich. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că Parlamentul European tratează într-un raport din proprie inițiativă această temă a rezistenței antimicrobiene. Și vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru eforturile depuse de domnia sa. E important să ne, da, să ne dedicăm uh, uh, acestui subiect și în contextul uh, discuțiilor trebuie să punem accent pe cercetare. Dați-mi voie în acest context să vă fac uh, părtaș, părtaș ai uh, unei uh, experiențe germane. De curând, o serie de institute de cercetare din Germania au constatat în 12, prezența în 12 râuri germane a unor reziduri de antibiotice. Și cred că situația asta nu se re- regăsește doar în, uh, în Germania uh, ci peste tot în Europa. Tocmai de aceea e nevoie de instalații de tratare a apei uh, mai moderne, acel al patrulea Uh, nivel de securitate este esențial. Trebuie, de asemenea, să investim în toate tehnologiile menite a uh, curăța uh, pânza freatică și apele țărilor noastre. Dar, bineînțeles, genul acesta de măsuri costă enorm și tocmai de aceea trebuie să cofinanțăm măsurile puse în aplicare la nivel local și regional. Dacă nu vom face, atunci tot raportul nostru se va rezuma la cuvinte nimic mai mult. Am terminat cu vorbitorii. Dau cuvântul domnului Tevenar de la Comisie. Rău. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție dezbaterile de astăzi și Comisia este mulțumită că uh, acest subiect suscită atâta interes cu cât discutăm mai mult despre ele, cu atâta vom înțelege mai bine situația și ne vom angaja mai mult uh, pentru a combate acest uh, flagel. Așa, după cum știți, Comisia a adoptat un plan de acțiune ambițios anul trecut, conținând o serie de măsuri și activități pe care și le dorește. Și pentru a reacționa la ce a spus doamna Dali, Vreau să vă spun că acest plan de acțiune înseamnă și o abordare strategică în legătură cu riscurile reprezentate de moleculele farmaceutice prezente în în înconjurător. Studiul respectiv este în curs. Asta înseamnă și o serie de consultări ale părților interesate și dorim ca lucrurile să fie finalizate uh, înainte de vacanța de vară, ca apoi să vedem și ce scenarii sunt posibile. Încă o dată, Comisia este încântată de ce face Parlamentul pe acest dosar și va urmări cu atenție și analiza ceea ce ne va parveni din partea dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum urmează doamna Kadenbach. Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, raportori din umbră, raportoare din umbră, respectiv reprezentanților lor. Uh, deci vreau să mulțumesc pentru acest schimb de opinii deosebit de constructiv. Cred că cu ajutorul tuturor ideilor vehiculate astăzi, uh, care mă aștept să fie uh, transformate în amendamente concrete, uh, deci cu aceste idei sper că vom reuși să creăm un uh, text de raport deosebit de echilibrat care uh, să arate atât Comisiei Europene cât și statelor membre că scenariul acesta oribil despre care am discutat uh, astăzi trebuie să fie uh, Uh, combătut. Iar lucrul acesta este esențial sau măsurile concrete sunt esențiale atât pentru sănătatea publică cât și pentru siguranța noastră economică. Este nevoie de măsuri, asta e clar. Eu cred că este nevoie de măsuri obligatorii. Cred că pe tema aceasta există totuși rezistențe și reticențe, uh, dar continui să consider că dacă e să determinăm statele membre să ia măsurile necesare, e nevoie de legislație europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Thank you very much. That concludes. Mulțumesc! Cu asta am încheiat dezbaterea noastră. Data limită pentru amendamente este 5 martie la ora 11 dimineața. Vom vota la comisia noastră pe 16-17 mai. Trecem acum la următorul punct. Eco Design. Vom avea o prezentare a unui studiu legat de implementarea directivei privind eco-designul sau concepție ecologică. Doamna Ris este raportor. Însă întâi dau cuvântul, deci, celor care au pregătit studiul Doamna Eleanor Drabic este prima uh, vorbitoare de la centrul CEPS. Vă rog. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. O să vă prezint uh, documentul ca rezultat al uh, sondajului pe care l-am condus toamna trecută în domeniul implementării directivei privind ecodesign. Deci e vorba de o evaluare a acestei implementări de legislație E vorba de o analiză calitativă a procesului de implementare a directivei Ecodesign. Pe plan național au fost trimise o serie de chestionare care vizează implementarea acestei uh, directive. Am avut parte de răspunsuri uh, de la experți, experți guvernamentali dintr-o serie de țări, Polonia, Regatul Unit, Finlanda, Belgia și așa mai departe. Uh, E vorba de 27 de astfel de experți care au fost intervievați în acest sens. Apoi am examinat o serie de documente, studii și analize pertinente pentru a avea o analiză finală echilibrată cu input din partea tuturor persoanelor interesate, industrie, ONG-uri, agenții guvernamentale și universitari. Dar, din punct de vedere statistic, acest document nu este unul Uh, care urmează o metodologie strictă. Avem mai multe întrebări care s-au pus, dacă, obiective, uh, dacă directiva și-a îndeplinit obiectivele, care au fost obstacolele în calea implementării, cum s-a interacționat cu alte politici și alte legislații și modul în care directiva a contribuit la economia circulară și la eficiența resurselor și ce se poate face mai bine. Vreau să vedem, să ne reamintim principalele obiective ale directivei. Se spune că se dorește o reducere, eh, o ajungere la o protecție înaltă a mediului înconjurător, eh, reducând eh, impactul negativ al produselor legate de energie. De asemenea, asigurarea fuzionării uh, um, um, cu energie și reducerea cererii de resurse uh, naturale. Și nu toate produsele au același impact um, în acest sens. De pildă, sunt produse care duc la, conduc la o sporire a eficienței energetice, de exemplu în domeniul construcțiilor. Eficiența resurselor a fost mai puțin vizată în această directivă. Iar eficiența materială ne duce cu gândul la o altă întrebare legată de economia circulară, adică a patra noastră întrebare din studiu. Părările aici nu sunt unanime. Unii spun că trebuie să punem mai mult accent, accentul pe eficiența energetică în ecodesign, altele vorbesc despre alte abordări. Însă câteva opinii uh, preponderente s-au desprins aici să se limiteze designul doar la cerințele de eficiență energetică. Apoi, tot așa majoritar, se recomandă ca cerințele de eficiență a materialelor să fie incluse pentru produsele legate de uh, energie, dar în condițiile în care autoritățile de piață pot să măsoare impactul acesta, ceva mai ambițios acum, uh, se dorește o, ex, o extindere a domeniului de aplicare a acestei directive spre lucruri care nu au fost până acum explorate, de pildă producția de mobilă. Uh, principalele obstacole în calea implementării directivei. Mulți au menționat, toată lumea a menționat uh, uh, timpul foarte lung necesar pentru ca aceste reglementări să fie adoptate în condițiile în care tehnologia merge foarte repede, evoluează foarte uh, repede. lipsa de expertiză a mai fost uh, menționată și de mm, lipsa de cunoștințe tehnice la comisie, care comisie nu are suficiente uh, date despre acest subiect care este din ce în ce mai uh, de amploare. Apoi, supravegherea pieței nu este aceeași peste tot în Uniunea Europeană. Cu tot acesta, ea este foarte importantă pentru ca directiva să fie bine implementată. 25% din produsele vizate în directivă nu se conformează cu principalele cerințe vizate și în principal pentru că statele membre nu au suficiente resurse în acest sens. Mm, lucrurile sunt, deci aceste procese de testare, de pildă, sunt foarte costisitoare. E nevoie de facilități uh, aparte. De asemenea, lipsa de norme și standarde clare, nici linii orientative nu există în legătură cu acești indicatori. Următoarea planșă, vă rog. Din, principale recomandări pe care le facem noi ar fi după cum urmează. Mai multe produse uh, legate de energie să fie uh, obiectul acestei directive să existe de asemenea o, o analiză a modului în care anumite produse care nu se leagă de consumul energetic să poată să facă parte din directivă. De asemenea, aceste procese să aibă loc în uh, cooperare cu autoritățile de piață și cu niște indicatori și cu niște măsuri care să fie înțelese de toți acești actori. Vă mulțumesc foarte mult! domnul Xavier Gavaradurani de la Barcelona, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Punerea în, Punerea în aplicare a directivei acestea s-a concentrat în mod principal pe eficiența energetică. Dar trebuie să ne gândim la mai multe lucruri. Produsele energetice devin din ce în ce mai eficiente și de aceea este din ce în ce mai relevantă analiza lor din mai multe perspective. Pentru că pe viitor este importantă și gestiunea materiilor prime, gestiunea um, reciclării și sfârșitul vieții utile a acestor dispozitive. Regulamentele privind energia trebuie să conțină anumite principii de mediu. Reducerea, recondiționarea, durabilitate, reciclare, etc. Toate acestea sunt esențiale pentru a atinge o economie circulară veritabilă în Uniunea Europeană. Este nevoie să începem analiza acestor aspecte în studiile pregătitoare pentru grupurile de lucru relevante. Haideți să începem cu o imagine în care vedem mai multe tipuri de becuri. Vreau să ilustrez prin această imagine variabilitatea. Toate aceste becuri conțin mai multe uh, materii prime care au valoarea lor. Trebuie să proiectăm uh, dispozitivele în așa fel încât uh, recuperarea materiilor prime din ele să fie fezabile din punct de vedere economic. Regulamentele din domeniu trebuie să faciliteze reciclarea acestor bunuri. Becurile, de exemplu, trebuie să fie mai durabile și mai eficiente din punct de vedere energetic, dar de asemenea trebuie să fie marcate clar diversele materii prime utilizate în producție, în așa fel încât ele să poată fi identificate și în așa fel încât ele să poată fi separate ulterior pentru a fi reutilizate, reciclate. Cum să facem produsele mai eficiente? Cum putem face în așa fel încât ele să contribuie mai mult la economia circulară? Am analizat șase grupuri de produse. Aceste produse au un statut diferit, vedeți în culorile diferite, sau se află în diverse etape ale prezentării, ale mm, procedurii reglementare. Aveți uh, lista tuturor acestor produse pe slide. Cercetarea noastră ne arată că suntem pe calea cea bună, deoarece două din șase grupuri de produse conțin anumite cerințe care depășesc uh, pragul minim de cerinți de eficiență energetică. Toate conțin cerințe care vizează eficiența energetică de-a lungul etapei de utilizare. Însă, sunt doar două aspiratoare și produse de iluminat domestic conțin și, și aspecte care țin de durabilitate. Și în partea din dreapta avem aspiratoare și alte dispozitive electrocasnice care conțin și chestiuni de eficiență în managementul la sfârșitul vieții utile. Pe următorul slide vedem că avem nevoie de mai multe aspecte care țin de întregul ciclu de viață al produsului, mai ales în ceea ce privește producția și sfârșitul vieții utile. Putem asigura o analiză sistematică a acestor aspecte ar fi să includem toate aceste aspecte în etapa de proiectare. Și pe ultimul slide, dacă îmi permiteți să vă prezint, Directiva prin proiectarea ecologică ar trebui să fie un instrument legislativ pentru a alinia obiectivele din alte instrumente europene, de exemplu directiva W3E, directiva privind deșeurile, directiva privind performanța energetică a clădirilor, comunicarea RIC, directiva RIC, îmi cer scuze, comunicarea privind materialele, criti, materiale, materiale prime critice și mai departe, toate sunt esențiale în acest context. Mulțumesc! Uh, Acum îi dăm cuvântul doamnei Ries, care este raportarea pentru acest uh, dosar. Mulțumesc, doamnă președinte. Să încep direct cu raportul meu sau avem uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cei doi experți? Să încep mai bine direct cu raportul? Ar fi mai ușor? Președinte. Nu, dacă aveți întrebări specifice cu privire la această prezentare, sau dacă doriți să prezentați raportul, cum doriți. Oricum, este o dezbatere comună cu raportul dumneavoastră. Da, raportul, spune doamna Ris. Mulțumesc foarte mult celor doi experți pentru prezentarea pe care au făcut-o. Este o prezentare foarte completă. Studiile acestea reprezintă fundamentul pe care mi-am bazat și eu raportul. Așadar, este vorba despre directiva privind proiectarea ecologică. În serie de fotografii care ne-au fost prezentate, vedem într-adevăr că sunt mai multe produse care au uh, legătură cu energia. Aparate electrocasnice, încălzitoare, becuri, panouri solare, multe lucruri la care ne putem gândi. Directiva privind proiectarea ecologică, de asemenea, este un instrument excelent și insistăm mult prea puțin pe acest aspect. Chiar este un instrument excelent. Trebuie să sensibilizăm cetățenii, dar încă suntem departe de acest deziderat. Această directivă este un instrument esențial în favoarea economiei circulare și al eficienței energetice. Aș dori să citesc comisia care spune că această directivă privind ecodesignul și regulamentul privind uh, etichetarea energetică vor permite să facem jumătate din economiile care sunt vizate în domeniul energiei până în 2020. Jumătate, enorm! Și iată deci cât de important este munca noastră pe acest dosar. Trebuie să insistăm pe aceste aspecte. Cu Michel Rivazi am organizat o masă rotundă, domnule este raportat de la ITRE și am organizat o masă rotundă acum o lună la Parlamentul European și rezultatul uh, Rezultatul deja este foarte important. Informațiile care au fost furnizate de comisie ne arată că politicile acestea de ecodesign și de etichetare energetică ne-au permis să facem economii importante de petrol în fiecare an. Practic, consumul întreg al Italiei în fiecare lună l-am economisit. Economiile sunt de aproximativ 490 de euro pe gospodărie pe an. Nu e, o, nu, nu e uh, ceva ce putem ignora. Un studiu din Marea Britanie arată că fiecare liră sterlină investită în eco-design își triplează valoarea pentru economia britanică. Și este un pic ironic, ținând seama de cum a fost prezentată Europa în campania recentă în Marea Britanie. În fine, în acest peisaj sunt și aspecte mai problematice. Au fost adresate critici la adresa acestei directive, critici unanime chiar. Este vorba de întârzieri foarte, foarte mari în momentul în care se iau decizii. În 2004, când a fost elaborată prima, deci, prima directivă cadru, Eram și pe atunci raportoare și am avut o echipă foarte bine uh, pusă la punct. Peter Lizet, Claude Turmes, am lucrat cu toți împreună, în așa fel încât să avem la dispoziție un instrument excelent. Am, am avut un forum de consultare la care participă ONG-urile, industria și experții internaționali. Tot, toate părțile interesate, pra, practic. Misiunea acestui forum era foarte clar, să termine dacă un produs trebuie să fie supusă ecodizaunului, eficiențe energetice sau niciuna dintre aceste măsuri. Era vorba de a face un studiu cost-eficiență. Procedura este prea lungă, prea lentă și nu furnizează siguranța de care avem nevoie, de care au nevoie producătorii, de fapt. De aceea, la alinatul, alinatele 5-6 din uh, raportul meu, insistă asupra obligației comisiei de a remedia această situație. Producătorii trebuie să poată să se bazeze pe un calendar clar, pe termene clare. Este esențial pentru strategia lor de afaceri și în așa fel încât să apărăm și concurența loială față de producătorii neeuropeni. Reușita acestor politici are legătură și cu schimbarea PAC. Schimbul de opinie de săptămâna trecută a fost foarte încurajator în acest sens și cred că nu trebuie să ne concentrăm doar pe eficiența energetică. Comisia a spus în mod clar că utilizarea resurselor este și reciclabilitatea produselor sunt priorități. Asta a spus Comisia și asta, pe acest lucru insist și eu în raportul meu. Și aș mai veni cu o provocare, după cum au spus și experții îmbunătățirea supravegherii piețelor. Deci trebuie să trecem de la o economie a energiei la o economie a resurselor. Nevoie de o schimbare de paradigmă și de aceea, în acest context, eficiența resurselor trebuie să fie inclusă mai bine în planul de lucru al Comisiei. Este deja inclusă într-o oarecare măsură în acest plan, dar trebuie să facem mai mult și mai bine. În același timp, am constatat că nu acordăm atenție acelorași criterii mereu. Uneori ne concentrăm pe îmbunătățirea duratei de viață utilă, alteori ne concentrăm pe sfârșitul duratei de viață utilă, pe reciclare alteori și pe materiale alteori. Vă reveni asupra acestor aspecte ulterior în ceea ce privește telefoanele mobile. Încă un aspect susținut uh, practic cu unanimitate de toate părțile interesate la masa rotundă de luna trecută a fost următorul. Supravegherea piețelor. Există multe divergențe, cazuri în care nu se supraveghează piața. Cifrele sunt grăitoare. Între 10 și 25% din produsele reglementate în cadrul acestei directive nu sunt conforme cu cerințele. Deci unul din patru produse. Enorm. Iată de ce o bună parte din sugestiile în raportul meu vizează aceste probleme. Cu siguranță vom putea îmbunătăți aceste propuneri cu ajutorul raportorilor din umbră. De la aliniatele 11 la 13 sunt prevederile acestea. De exemplu, propun o bază de date europeană pe care o avem la ora actuală ISMS. Aceasta ar putea fi îmbunătățită, ar putea fi extinsă și pentru performanța de mediu. Este o simplă sugestie. În concluzie, aș dori să uh, spun uh, câteva aspecte foarte importante, foarte actuale. Telefoanele mobile și includerea acestora în planul de lucru al comisiei. E vorba de proiectarea telefonelor a produselor în așa fel încât acestea să devină depășite la un moment dat, în mod intenționat. Nu este ușor să abordăm această problemă, pentru că tehnologiile în acest domeniu într-adevăr evoluează foarte repede. Dar în orice caz, inovarea nu trebuie să aducă prejudicii conceptului de proiectare ecologică. Bateriile integrate trebuie să poată fi înlocuite pentru că mai ales în domeniul telefonelor mobile avem această problemă a bateriilor. De aceea, la aliniatul 10 spun că nu mai trebuie să așteptăm, trebuie să inclu- incluse telefoane mobile în plan de lucru pentru eco-design. Experții s-au referit la mai multe produse țintite și prin acestea se numără și telefoanele mobile. Iar în ceea ce privește uh, planned obsolescence, mă refer la raportul Duron pe care l-am arătat în iunie Anul trecut, uh, în aliniatul 8 din raportul meu mă refer la aceste aspecte, mă refer de asemenea și la întrebarea adresată de Gilles Parneau săptămâna trecută domnului Katainen, la care vizează etichetarea și durata de viață. Este important să informăm consumatorul. Acesta trebuie să știe care este durata de viață a produsului cumpărat. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în raportul final. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Urmează raportorii în umbră. Puteți pune întrebări și vis-a-vis -vis de raport și vis-a-vis -vis de prezentările experților. Începe domnul Gambuș. Mulțumesc. Domnule președinte, în primul rând aș dori să-i mulțumesc uh, Serviciului de Cercetare Parlamentului pentru informațiile furnizate. Pe baza acestor informații putem lucra foarte bine aici în Parlament. În al doilea rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Ris pentru munca realizată. A încercat să ajungă la un acord cât mai larg între raportorii din umbră. Sunt de acord pe multe aspecte cu doamna Ris. Mai ales că e nevoie să schimbăm perspectiva din care abordăm ecodesignul. ul economia europeană este în plină schimbare. Ea se transformă într-o economie circulară și de aceea trebuie să înțelegem că soluțiile care au funcționat până acum nu vor mai funcționa pe viitor și de aceea trebuie să schimbăm totul. Să începem cu informațiile pe care le furnizăm consumatorilor, dar în același uh, timp trebuie să lucrăm uh, alături de industrie și de agenții economici care ne vor ajuta și care, de fapt, sunt cei care vor trebui să treacă prin aceste schimbări. La ora actuală, muncim și discutăm despre lucruri care vor afecta în mod direct persoanele care utilizează în mod cotidian diverse obiecte și dispozitive. Să nu pierdem din vedere faptul că o bună punere în aplicare a ecodesignului ar putea să reprezinte economii directe în fiecare gospodărie, în fiecare an. De aceea trebuie să explicăm toate aceste lucruri și cetățenii trebuie să dispună de toate instrumentele de informare posibil. Numai astfel putem uh, realiza progrese în acest domeniu. Un alt aspect foarte important în opinia mea, pe care trebuie să-l subliniem, este că economia circulară este transversală. Raportarea s-a referit la discursul domnului Katainen de săptămâna trecută. Domnul vicepreședinte a fost prezent și a ne dat seama cu privire la aceste aspecte și de aceea înțelege, trebuie să înțelegem cât de dificil va fi să punem într-un, într-o singură cutiuță ecodesignul și economia circulară. Nu, toate aceste concepte sunt foarte transversale. De aceea, după cum spunea doamna Ris, e nevoie de ambiții foarte mari în aceste domenii, ca să le putem aborda așa cum trebuie. Nu putem să ne limităm aici nici la ideea de a face economie energetice. Bineînțeles, acestea sunt importante, dar în același timp trebuie să ne referim la reutilizarea materialelor recuperate. Suntem de acord și cu oportunitățile din directivă. Acestea încă nu au fost utilizate pe deplin, dar nu trebuie să le pierdem din vedere. Trebuie să fim mai eficienți. Normele europene de multe ori sunt mult prea rigide, dar acestea nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea simplificării ecodesignului, în așa fel încât totul să meargă mult mai simplu. De aceea mulțumesc foarte mult și experților care ne-au prezentat uh, munca lor adinar și atunci aș dori să întreb ce sens are ca telefoanele mobile să nu fie incluse în acest plan de acțiune? Ce opinie aveți? Nu vreau să mă mai întind cu vorba. Știu că munca pe care o vom desfășura de acum până la finalul dosarului va fi foarte importantă. În orice caz, mulțumesc mult raportare pentru proiectul foarte bine făcut și cu toate că suntem uh, de acord în mare parte cu textul, intenționăm să venim cu amendamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Urm numele domnului Paolucci urmează doamna Dali. And I would like to start... Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz, de raport. Vreau să mulțumesc de asemenea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European și instituțiilor. uh, terțe de cercetare care și-au adus aportul la studiul pe care îl discutăm astăzi. Raportorul din umbră susține că acest raport conține deja o serie de propuneri pozitive în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei directive privind proiectarea ecologică. Raportul conține o serie de măsuri de întărire a acestei directive. Dar cu toate acestea vom veni cu o serie de amendamente care se vor concentra pe următoarele elemente. În primul și în primul rând, monitorizarea pieței. Considerăm că toate statele membre trebuie să folosească baza de date deja existente și să transmită prin aceeași bază de date toate rezultatele uh, testelor de conformitate demarate la nivelul statelor membre. În plus, Comisia Europeană ar trebui să supravegheze cu mai multă severitate supravegherea de la nivelul uh, statelor membre și, de asemenea, o agenție de monitorizare a pieței ar trebui să fie o opțiune luată în calcul. În al doilea rând, uh, supravegherea mai strânsă trebuie să se aplice contractelor, uh, bunurilor uh, vândute online și importurilor. În al treilea rând, vrem să facem o legătură strânsă între această directivă și directiva cu privire la eficiența energetică a clădirilor. Noi propunem acest lucru pentru că considerăm că sistemul de investigație inclus în directiva cu privire la uh, eficiența energetică a clădirilor ar fi un plus și pentru această directive. Noi întărim, cerem o întărire a acestei directive ținând cont de uh, importanța economiei circulare. În acest context punem accent atât pe materiile prime care pot fi uh, reutilizabile, reutilizate, cât și pe celelalte uh, tipuri de materii. În același timp, bunăstarea consumatorilor este esențială din punctul de vedere al grupului nostru. O schemă corectă pentru consumatori este esențială pentru piața unică. În plus, în cursul uh, dezbaterilor viitoare așteptăm o colaborare eficientă cu doamna raportor, dar și cu cei raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumim, dom- domnul Pietca, în numele doamnei Vișinievska. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Doamna Vișinievska are câteva comentarii pe marginea acestui proiect de raport. Dar ansamblu, Considerăm că raportul merge în direcția cea bună. Aplicarea acestor măsuri va aduce efecte, va aduce uh, efecte pozitive atât în ceea ce privește uh, reducerea emisiilor cu dioxid de, de dioxid de carbon, cât și în ceea ce privește atingerea ambițiilor climatice ale Uniunii Europene. În plus, toate aceste măsuri ar duce la economisirea de costuri pentru consumatorul european în special punerea în aplicare a economiei circulare în Europa este esențială în context. Dar acest raport merge mai departe de atât. Materiile prime, spre exemplu, nu trebuie să fie pur și simplu aruncate la gunoi, ci ar trebui să poată fi reutilizate într-o manieră eficientă. criteriile uh, stabilite pentru noile uh, produse trebuie să fie stabilite în funcție de sau pe baza unor analize uh, de detaliu. Aceasta este până la urmă premisa acestei directive. Să nu uităm că noile cerințe trebuie să fie justificate din punct de vedere tehnic cerințele trebuie să fie cuantificabile și producătorii în special IMM-urile, n-ar trebui să fie împovărați uh, peste măsură ca urmare a aplicării măsurilor incluse în acest act legislativ. Directiva privind proiectarea ecologică poate, bineînțeles, întări punerea în aplicare a politicilor privind eficiența energetică la nivelul statelor membre și poate contribui la sporirea competitivității și eliminarea lacunelor de pe piață. Doamna Auken. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Iris pentru acest raport excelent. E chiar plăcut să discutăm subiecte de genul acesta în maniera aceasta. Gândiți-vă la faptul că în cursul campaniei electorale, adeseori cetățenii europeni eh, ne explicau că n-au înțeles ce anume vizează această directivă privind proiectarea ecologică. Cetățenii europeni se plângeau de faptul că Uniunea Europeană vine cu noi uh, uh, cerințe în ceea ce privește mașinile de cafea, etc., etc. Dar iată, noi am urmărit aplicarea acestei directive și pe baza analizei putem uh, să ne dăm seama în ce măsură a fost eficientă. Pe baza analizei ne dăm seama că avem nevoie de faze de punere în aplicare de mai bună calitate, de o supraveghere de mai bună calitate și, după cum spunea doamna raportor, trebuie să ne asigurăm de asemenea că uh, obiectivele uh, includ și eficiența energetică. Mi-amintesc că pe vremea când eram mai tânără în Parlamentul danez, uh, Uh, discutam uh, noile tehnologii IT. Și experții ne uh, promiteau că vom avea nu, nu după mult timp un hardware la care puteam să actualizăm permanent software-ul. Iată, dintr-o dată, cele spuse de către experți s-au transformat în realitate, ba chiar au mers mai departe. Adeseori, software-ul până la urmă condiționează hardware-ul și vedem asta la nivelul telefoanelor uh, inteligente. De fiecare dată când uh, actualizăm software-ul, uh, dintr-o dată viteza aparatului uh, crește, dar uh, se dovedește în scurt timp că aparatul în sine este depășit, nu mai poate face față genului aceluia de viteză. Deci, iată uh, numărul de dispozitive folosite de către noi crește permanent, dar în același timp prea puțin ne-am gândit la reciclarea respectivelor dispozitive. Iată, din fericire, situația se schimbă și ne aplicăm atenția, ne aplicăm atenția asupra subiectului. Dar uh, cred că trebuie să fim precauți. Uh, perspectivele noastre nu trebuie să se extindă prea mult. Se prea poate ca, în urma eforturilor noastre, directiva să fie mult prea cuprinzătoare și cetățenii europeni să ne repraș- reproșeze din nou că, iată, venim cu noi și noi cerințe care nu vor putea fi transformate în realitate sau transpuse în realitate de către IMM-uri. Deci trebuie să, să fim precauți. Dar uh, cred că în mare suntem cu toții de acord asupra uh, uh ambițiilor. Doamna Evi. Eu Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc uh, pentru că am uh, văzut acest studiu care ne-a fost prezentat. Mulțumesc și doamnei raportor pentru că și ea a făcut o prezentare foarte bună. Așa cum au spus și colegii, și eu uh, subliniez avantajele acestei directive. Ele sunt evidente, însă trebuie făcute mai mult în ce privește economia de energie primară și să evităm emisiile de CO2, bineînțeles, și de asemenea să uh, îi facem pe consumatori să economisească energia. Bineînțeles că această directivă poate fi mult, mult mai ambițioasă decât este actualmente. Spun asta pentru că, așa cum au spus și colegii, trebuie nu numai să vorbim despre eficiența energetică a produselor, ci trebuie neapărat să începem să vorbim și despre eficiența resurselor, a materialelor folosite pentru aceste produse. Știm bine că încă din faza de concepție se poate defini uh, cât de mult va impacta un produs uh, mediul înconjurător, cât de mult îl va polua și asta de-a lungul întregului ciclu de viață. Deci trebuie să ai o concepție inițială corectă. Și așa cum au spus și colegii, da, este necesar, ba chiar imperativ să vorbim despre durata acestor produse, durata de viață, despre reutilizarea, reciclarea lor, despre piesele de schimb și așa mai departe. Și voi cere și eu cerințe obligatorii când vine vorba de durata minimă de viață a pieselor de schimb. Mi se pare că așa trebuie să se petreacă lucrurile. Și aș da un exemplu de un studiu foarte interesant făcut de Agenția Europeană, uh, Agenția Americană pentru Mediu, EPA, care spune că dacă ai 10.000 de uh, tone de deșeuri, poți să creezi un uh, post, uh, un loc de lucru la groapa de gunoi 6 uh, la reciclare și până ajungi în faza de recuperare și de ecoconcepție poți să creezi zeci de locuri de muncă pornind de la aceleași 10.000 de uh, tone de deșeuri sau 10 milioane. Mi se pare că este o, o ocazie enormă pentru firmele noastre europene și aș vrea să pun o întrebare. Când vom a, uh, avea un indicator, așa cum se întâmplă cu acel, uh, acea amprentă ecologică uh, a emisiilor de dioxid de carbon, carbon footprint, când s-ar putea să apară din partea Comisiei un astfel de indicator și de asemenea o serie de stimulente adevărate uh, pentru o adevărată tranziție către o, o economie bazată pe servicii și mai puțin pe producție, ar fi o situație în care toată lumea ar avea de câștigat pentru că toată lumea ar avea, ar fi interesat ca produsele să funcționeze cât mai mult timp posibil și în condiții optime. Mulțumesc încă o dată pentru ce ne-a propus doamna raportor și și noi vom coopera cât se poate de bine. Vă mulțumesc foarte mult. Am grostat. Mulțumim, doamna Grostet. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ris Argumentele domniei sale au fost deosebit de interesante. Cu toate acestea, proiect, directiva privind proiectarea ecologică se concentrează pe reducerea consumului de energie electrică în timpul utilizării produsului și nu pune suficient accent pe economia circulară. Pentru că faza de producere a produselor este absolut esențială dacă e să limităm impactul respectivului produs asupra mediului înconjurător și pentru a, e, e esențială pentru posibilitatea de reutilizare a respectivului uh, produs. Deci, uh, în uh, perioada aceasta, până la urmă, se stabilește clar ce anume se va întâmpla cu respectivul produs pe termen lung. Trebuie să găsim o, un echilibru între includerea uh, ideii de economie circulară în uh, măsurile acestea și uh, competitivitatea companiilor. Uh, eu cred că echilibrul acesta, odată găsit, va fi până la urmă cea mai bună uh, opțiune pentru noi toți. Mulțumim. Urmează doamna Rivasi. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, raportoare pentru aviz la ITRE. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ris uh, pentru raportul domniei sale și vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră, bineînțeles, dar în ceea ce privește Comisia ITRE, noi am încercat, pe lângă partea de eficiență energetică, să punem accent și pe eficiența materialelor. Am încercat pur și simplu să lărgim domeniul de aplicare a acestei directive. Dar asta fără a uita importanța criteriilor proiectării uh, ecologice, uh, criterii uh, esențiale pentru sănătatea publică, dar și pentru protecția mediului înconjurător. În momentul în care am vorbit despre sustenabilitate, durabilitate. Uh, avem nevoie de o societate axată pe durabilitate, nu e așa? Deci, dacă punem accent uh, pe durabilitate, cred că am avea mai mult uh, succes pe termen lung în cazul în care ne-am axat pe garanție decât în, dacă am încercat să dovedim obsolescența programată. Deci, Ideea este uh, să le cerem uh, producătorilor să aplice sau să garanteze sau să ofere garanții, garanții pe termen mai lung decât în momentul de față. După aceea, uh, posibilitatea de a uh, repara uh, produsele este absolut esențială. Trebuie să garantăm existența pieselor de schimb pe toată durata uh, ciclului de viață a produsului. După aceea, când vine vorba despre recicla, uh, caracterul reciclabil, este absolut inacceptabil să producem produse care să nu poată fi reciclate după aceea. Uitați-vă, masa plastică nu este întru totul reciclabilă și iată, avem uh, acumulări de deșeuri și dacă tot avem experți în sală, dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră pe tema aceasta asta. Trebuie să ne asigurăm că odată ce se produce un produs, ei bine, elementele com- uh, componente ar trebui să fie cu toatele reciclabile. Și vorbeam despre sănătate. 96% din Uh, produse sunt uh, sau provin din China. Și mă întreb ce face Europa. Eu sunt european și îmi dau seama că fie că vorbim despre telefoane mobile, fie că vorbim despre, despre ce știu eu, fotovoltaice, aceste produse conțin foarte multe metale rare și uh, iată, producția aceasta se concentrează în China. După aceea, trebuie să ne asigurăm că perturbatorii endocrini și uh, elementele pe persistente nu sunt incluse în uh, produsele puse în vânzare. Din păcate, iată, aceste produse sunt folosite, ceea ce nu-i uh, prea rost pentru sănătatea publică. Da, monitorizarea pieței este importantă. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că statele membre au uh, măsurile sau dispozitivele necesare pentru a controla piața. Și în acest sens, importanța Comisiei Europene nu poate fi pusă sub tăcere. Uh, mai există și elementul etic. Comisia Europeană ar trebui să poată evalua originea materialelor pentru a putea mai apoi uh, evalua condițiile uh, sociale care se aplică producerii acelor materiale. Iată, la Comisia ITRE am avut o dezbatere foarte intensă pe tema aceasta și noi am fost cu toții de acord cu criteriile etichetate. Mulțumesc. Urmează acum domnul Santos Gil în numele Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru dezbaterea purtată. Vreau să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei ENVI pentru toată susținerea pe care a acordat-o acestei directive de-a lungul anilor. Uh, Într-adevăr, această directivă a dat o serie de rezultate pozitive de-a lungul anilor. Acum, ca reacție la câteva dintre comentariile făcute astăzi. Într-adevăr, proces îndelungat, uh, progres lent pentru aplicarea acestor măsure, măsuri, 4-5 uh, ani până la punerea în aplicare într-o manieră eficientă a măsurilor. Dar noi considerăm că această perioadă este necesară pentru că instrumentul este unul sever. Avem de-a face cu niște interdicții până la urmă de comercializare, uh, iar interdicțiile acestea nu pot fi uh, stabilite așa repede repejor. În ceea ce privește eficiența resurselor, încă de astăzi includem genul acesta de criterii în măsurile uh, aplicabile și uh, directiva ne permite asta putem face mai mult. Uh, planul de lucru până la urmă, iată, dovedește faptul că mergem mai departe, includem noi tipuri de produse în lista noastră de criterii aplicabile. Într-adevăr, garanțiile ar putea fi un instrument de, care ar permite îmbunătățirea în special a ciclului de viață. Avem acum uh, o serie de cerințe în ceea ce privește uh, durata de viață pentru anumite, persoane, uh, pentru anumite produse, dar, într-adevăr, analizele durează mult până la stabilirea acestor criterii, prin urmare, alte instrumente ar putea fi analizate. De asemenea, aceste măsuri trebuie să fie cuantificabile și uh, măsurabile, după cum spuneau o serie de eurodeputați. Și astfel ajung la supravegherea pieței. Aceasta este foarte importantă, multe mai trebuie să fie făcute. Încercăm să demarăm acțiuni comune de supraveghere pentru a susține statele, statele membre. Vă atrag atenția de faptul că înainte de, de Crăciun uh, Comisia a venit cu o propunere în ceea ce privește circulația uh, Uh, bunurilor pe piața internă. Uh, de fapt, uh, propunerea noastră este aceea, este una care vizează până la urmă supravegherea circulației produselor pe piața unică și aceste măsuri ar avea un impact și asupra directivei privind proiectarea ecologică. În ceea ce privește telefoanele inteligente, am anunțat deja că vom analiza tipul acesta de produse. Problema este că produsele se schimbă repede și pro- procedurile noastre sunt prea lente, din păcate. Deci trebuie să găsim noi maniere de a trata aceste produse în contextul uh, directivei privind proiectarea ecologică. Actualizările software-ului au fost menționate de asemenea. Uh, anul trecut uh, în cursul discuțiilor uh, pe marginea unui dosar deosebit de important, Parlamentul European a cerut ca actualizările să nu aibă un impact asupra funcționării unui, unei, unui device sau unui uh, aparat. Ei bine, genul acesta de măsură s-ar putea include și aici. După aceea, uh, măsurile pe care le Uh, vizăm în ceea ce privește scăderea consumului de energie. Deja facem multe din punctul acesta de vedere, dar să nu uităm importanța fazei de producție. Din păcate, în cursul fazei de producție e greu uh, să venim cu uh, măsuri obligatorii și la genul acesta de probleme trebuie să ne gândim. Mulțumim! Revenim la experții noștri. S-au pus tot felul de întrebări adresate dumneavoastră. Poate că doriți să, reac- să reacționați. Mai întâi de toate îi dăm cuvântul doamnei Drabic. Okay, um, it seems like uh, all the discussion... Da. Cred că s-au acoperit toate aspectele și, în general, discuția pare una care apreciază această directivă, spunând totuși că ea trebuie să fie mai ambițioasă și să existe cerințe legate de materiale, de eficiența acestora. Însă e nevoie de mai multe resurse în acest sens, atât la Comisia Europeană cât și pe lângă autoritățile de supraveghere a pieței, pentru că dacă introducem aceste noi cerințe și uh, extindem domeniul de aplicare sau gama de produse, atunci costurile vor crește. Și dacă nu, sunt, nu este o bună supraveghere a pieței, asta va să ducă la probleme de concurență și competitivitate față de alte piețe decât cea europeană. În ce privește reciclarea, Aici Europa are șanse de, de a deveni lider de piață și de a nu mai permite materialelor să plece din Europeană, ci să folosească toate materialele și materiile prime secundare aici în Europa, reducând de asemenea și consumul de materii prime. Deci ar exista o serie de uh, avantaje. Domnul Duani. Si hay diversos aspectos que se han comentado. Da, sunt mai multe aspecte menționate. Aș dori să subliniez unul despre care vorbisem și eu. Dar vreau să subliniez faptul că în raportul pe care l-am scris noi este următorul fapt. Este foarte important să ținem seama și de materie, materiile prime, pentru că importăm foarte multe materii prime din țări terțe, Uneori, politicile energetice sau de decarbonizare a acestor state terțe nu urmează aceeași linie ca politica europeană. Ca să fiu mai explicit, vreau să spun că în momentul în care energia noastră ajunge la anumite procentaje, la anumite ținte de re- energie regenerabilă, conform obiectivelor noastre europene, deci, în momentul în care în etapa de utilizare putem reduce consumul energetic conform obiectivelor, e bine, atunci să nu pierdem uh, din vedere faptul că energia utilizată în extracția metalelor, metale critice de multe ori, energia utilizată în etapa de producție în țări terțe, care uneori pot fi chiar țări care își bazează energia pe combustibil fosil, Deci să nu uităm că toate aceste energii au o proporție din ce în ce mai mare la nivel de material. Deci nu trebuie să ne punem ochelari de cal, să vedem doar aspectele care țin de uz, de consum energetic în viața utilă a produsului. Un exemplu foarte clar în acest sens un uh, produs foarte important care se bazează pe cupru um, Europa importă cupru din Chile, iar în Chile exploatarea uh, cuprului are loc cu energii pe care nu le-am considera adecvate. De fapt, în Chile, în minele de cupru, în regiunea respectivă, se utilizează doar uh, combustibili fosili gaz în speță. Pe de altă parte, noi avem un mix energetic mai variat în Europa. Să nu uităm că este important să extindem analiza și la toate etapele din ciclul de viață al produsului. S-a mai vorbit și despre reparare. Noi insistăm foarte mult aici pe durabilitate, pe extinderea duratei de viață, etc. În anumite cazuri ne-am referit uh, la studii care există deja. Deci studii nu din partea noastră, studii anterioare pe care ne-am bazat în munca noastră. Aceste studii compară avantajele și dezavantajele. Pe de o parte pentru extinderea duratei de viață sau pe de altă parte obținerea de noi produse care ar fi mai eficiente din punct de vedere energetic. Studiile respective arată că durabilitatea, utilizarea produselor după durata lor de viață contribuie și ea la economie energetică de 5 până la 10% în anumite cazuri. Așadar, nu e vorba doar să avem produse noi, mai eficiente. Putem utiliza și produsele mai vechi la care este fezabil să le extindem durata de viață. După cum au spus unii vorbitori, trebuie să existe și piese de schimb pentru aceste produse mai vechi. Trebuie să încurajăm piețele în așa fel încât acestea să pună la dispoziția consumatorilor piese de schimb. Directiva privind eco-designul ar trebui să prevadă și anumite măsuri pentru demontarea produselor. În așa fel încât să se obțină piese de schimb din ele. Și apoi să mai vorbim și despre ieșirea din uz planificată. Există ieșire din uz a produselor care devin depășite din cauza dezvoltării foarte rapide a tehnologiei. Sunt anumite produse care devin depășite chiar înainte să intre pe piață. Dar singura metodă prin care putem combate acest fenomen din perspectiva mediului este să punem accent pe posibilitatea de a demonta produsele și pe, reutili- și pe posibilitatea de a reutiliza piesele. Dacă putem reutiliza piesele din aceste produse ieșite din uz, depășite, pentru că ele pot fi demontate, atunci practic nu am pierdut acele materiale din cauza ieșirii din uz planificate sau premature se corectează vorbitorul. Nu planificată, ci prematură. Sunt două concepte diferite, ieșirea nu planificată și cea um, prematură. De aceea eu am insistat pe ideea de a putea repara mai mult produsele, pe a le putea restaura, în așa fel încât să le extindem durata de viață. Mulțumesc. Thank you very much. Now, Madame Reese. Mulțumesc foarte mult, doamna Aris, pentru concluzii, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O concluzie pe scurt, pentru că vreau să mulțumesc, bineînțeles, uh, celor care au luat cuvântul, care au participat la această dezbatere, contribuții prețioase. De asemenea, nivelul de ambiție, observ, este foarte ridicat și ce privește mijloacele uh, preconizate, la fel uh, unanimitate, ideea de a implica mai mult cetățenii, consumatorii, apoi ideea de a avea ceva în legătură cu telefoanele mobile, apoi strategia privind ciclul de viață al produselor, cât privește caracterul reciclabil sau uh, reparabil al produselor, așa cum a spus doamna Grostet. Aceste lucruri apar în uh, raportul meu la punctul 8, dar cum uh, am fost la Jocurile Olimpice, sau așa m-am simțit, am avut o uh, mare problemă, uh, o mare provocare legată de spațiul care mi-a fost acordat cu acest raport și am făcut ce am putut. Cât privește extinderea domeniului de aplicare, foarte bine. Deci să nu avem numai criteriul de eficiență energetică, însă doamna Deli spune că putem să avem produse care nu uh, neapărat implică folosirea de energie, dar atenție, spune și doamna Raucan, dacă tot ne încărcăm cu atâtea ambiții, nu mai reușim să avem uh, principalul, adică supravegherea pieței. Și dacă, dacă aducem sau dorim să supraveghem toate produsele neconforme, nu putem să facem asta în condițiile actuale de supraveghere a pieței. Costurile sunt uh, ce sunt. Eu cred că în orice caz, să nu uităm scara de timp de care vorbim. Pe termen scurt, probabil că nu vom reuși mare lucru, dar pe termen lung, diverse economii pot fi realizate. Sper că vom ajunge la un compromis, inclusiv când vine vorba de nivelul de ambiție. Eu cred că acesta nu lipsește, slavă Domnului. Cât privește comisia, ca interlocutorul avem pe domnul Katainen dar uh, între Comisie și Consiliu părerile nu sunt pe deplin uh, aceleași, deci probabil că va trebui dusă muncă de lămurire în continuare. Vă mulțumesc, data limită, spune doamna președinte, uh, de depunerea amendamentelor este pe 6 martie și votăm pe 25-26 aprilie la Comisia noastră de specialitate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, evaluarea la jumătatea drumului a programului LIFE. Avem aici o listă de coraportori cărora intenționez să le dau cuvântul, dacă sunt și prezenți, bineînțeles. Deci, coraportorii sau reprezentanților. Domnul Gambis pentru doamna Suița. Domnul președinte, în primul loc. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o scuz pe doamna Șuița, care nu a putut să fie prezentă aici astăzi. Por lo tanto, hablo en, en su nombre. Eh, ella me... Vorbesc în numele său. Dumnezeu este copreședinte al grupului de lucru LIFE și dorește să le mulțumească tuturor coautorilor pentru contribuțiile lor. După cum știți, programul LIFE este unicul instrument de finanțare al Uniunii Europene care este dedicat în mod um, complet acțiunilor de mediu. Scopul este de a finanța acțiuni de la nivel european în domeniul mediului, acțiuni care au o plus valoare reală pentru Uniunea Europeană. Proiectul de rezoluție și întrebarea cu solicitare de răspuns oral se referă la evaluarea la jumătatea parcursului a acestui program LIFE. Sunt evaluați primii doi ani din 2014, din perioada 2014-2020 și sunt formulate în cadrul rezoluției câteva recomandări. Din punctul de vedere al doamnei Șuița, comunicarea Comisiei conține foarte multe informații uh, detaliate, adică nu conține suficiente informații uh, detaliate, de aceea au fost formulate foarte multe întrebări specifice, foarte concrete în rezoluție. E nevoie de mai multe informații, pentru că altfel nu putem ajunge la concluzii adecvate. Pur și simplu pentru că lipsesc informațiile, datele necesare ca să se formuleze opiniile care se impun. De asemenea, doamna Șuiță dorește să sublinieze faptul că două state membre reprezintă mai mult de o treime din bugetul total al programului LIFE. De aceea, distribuția a fost inegală între statele membre. LIFE este un instrument important pentru finanțarea acțiunilor de mediu și climatice. Doamna Șuița, ca copreședinta grupului de lucru pentru LIFE și coautoarea acestui raport, speră sincer că programele, precum și procesele de informare, vor continua să se simplifice și să fie mult mai accelerate. Doamna Șuița, de asemenea, mi-a transmis să le cer colegilor de la Envi să participe la grupul de lucru pentru Life. Dumnezeu este sigură că acest program ar putea fi utilizat mult mai eficient în statele membre și noi ar trebui să facem tot ce ne este tot ce ne stă în uh, putință să sprijinim acest program live. Nu mă mai întind cu vorba, vreau doar să repet că doamna Șuița își cere scuze că nu a putut fi prezentă aici astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc. Numele domnului Caputo, domnul Poci. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, colegul Nicola Caputo n-a putut să vină astăzi aici. Mi-a cerut să fac câteva comentarii în numele său. Se pare că programul LIFE uh, este pe roate pentru a atinge țintele scontate în domeniul climatului și a energiei și având în vedere strategia 2020. Apoi, eficacitatea acestui program este discutată. Se vorbește despre 1,7 miliarde de euro pe anul 2012. E un program... Uh, această revizuire este importantă pentru că climate change and fourth complementary as it works in este un program care uh, se întretaie cu alte programe europene, acest program LIFE. Valorile Acestea însă arată și puncte mai negative. De pildă, procedura de acordare a granturilor, care trebuie să fie simplificată, inclusiv în ce privește raportarea, de pildă, o mai mare distribuție sau împărțirea fondurilor LIFE către statele membre, pentru că două uh, pentru că doar două state membre primesc două trăimi din programul LIFE, de pildă, în ultima perioadă de programare. Apoi, uh, nevoia de ca mai multe proiecte să se asocieze pentru a coopera. Apoi, o mai bună comunicare, o strategie de comunicare pentru a ținti mai bine principalele mesaje pertinente și o mai bună coordonare, în general, între participanți și, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, uh, pe lângă ce a spus domnul Caputo, vreau să adaug și eu ceva în acest context al evaluării, cum că este necesar să vedem care este volumul de finanțare al LIFE. Acest program LIFE reprezintă doar 0,1% uh, din bugetul UE. E foarte greu în aceste condiții să te angajezi pe termen lung. Urmează doamna Gerling în nume propriu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Grupul meu sprijină conținutul uh, rezoluției și al întrebărilor însoțitoare. Într-adevăr, uh, ne punem întrebarea dacă Comisia a luat suficient de în serios evaluarea pe care o face. Nu știm în ce condiție avem uh, date statistice bune pentru a evalua programul LIFE, așa cum se cuvine. Și rezoluția exact asta menționează. O problemă este cu alocarea fondurilor, finanțărilor, care pare să fie dezechilibrată. Trebuie să există un sistem mai uh, echitabil și rezultatele vor fi pe măsură. E bine, de asemenea, ca să existe o abordare mai uh, simbiotică uh, a, pro a proiectelor care să ducă la rezultate mai bune, care la rândul lor să ducă la o planificare privitoare la protecția mediului mai bună, mai uh, amplă. Nu avem date de tip hard care să ne permită într-adevăr să înțelegem succesul acestor proiecte. Aceste date sunt esențiale dacă vrem să ne luptăm uh, pentru ca programul LIFE să continue și în următoarea perioadă bugetară sau un program care să asemene cu acesta. Uh, și, în acest sens, să avem o planificare și programare adecvată, dar și ideea unor costuri uh, adaptate și a unei planificări uh, pe măsură a programelor. Urmează domnul Eck. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Werte Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, încercăm permanent să ne asigurăm că politicile europene sunt coerente, coerența fiind necesară pentru obținerea de rezultate. Tocmai de aceea, iată, și proiectul LIFE ar trebui să meargă mână în mână cu alte proiecte care sunt finanțate din uh, bani comunitari. Uh, Uh, din uh, Fondul pentru politică Agricolă sau Fondul pentru, dezvolt- uh, pentru Coeziune. Eu am spus întotdeauna că, dată fiind, dat fiind efectul asupra mediului înconjurător al politicii agricole comune și al politicii de coeziune, accentul trebuie să uh, cadă pe aceste domenii de politici. Dar doamna raportor uh, a respins trimiterile mele. Sunt întotdeauna uimită de reacția negativă pe care o uh, trezește trimiterea la politica agrară. Uh, Uh, în special în sânul conservatorilor. Să nu uităm că programul LIFE uh, finanțează o mulțime de proiecte care combină agricultura cu mediul înconjurător și protecția mediului înconjurător. Iată, lucrul acesta este ignorat de către colegi. Dar, uh, din fericire, Comisia Europeană este mai deschisă conexiunilor acestora între LIFE și PAC. Comisia este conștientă de faptul că două treimi din uh, terenurile europene sunt folosite în domeniul agricol și că uh, impactul acestor activități asupra diversității este mare. Tocmai de aceea consider că implicarea agricultorilor în proiectul LIFE va duce la rezultate pozitive. Iată ce ar trebui să ceară Parlamentul European. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Domnul Decado Rosa de la Comisie, atunci vă mulțumesc. În primul rând, ca prima observație, de fapt, aș vrea să mulțumesc Comisiei Envi pentru că am cooperat foarte bine și am dialogat în legătură cu programul LIFE și asta de 25 de ani uh, încoace, de când din 92 programul acesta s-a lansat. E considerat în general un bun program, un program care merge bine. Au existat cinci cicluri de programare până acum. De fiecare dată ne-am inspirat din, din experiență, din feedback. Am încercat să îmbunătățim situația. Este nesurprinzător așadar că am avut o evaluare de acest gen uh, pe acest ciclu de, de viața programului, care este și ea uh, pozitivă. Natura multianuală a acestui proiect înseamnă că în 2016, când am făcut această evaluare, puține proiecte erau deja terminate în această nouă fază, dar nu pentru că au existat întârzieri, ci pentru că acesta este ritmul în care se finanțează și se lansează aceste proiecte. Dar, în orice caz, apelul la proiecte s-a lansat la timp și proiectele care au câștigat sunt pe cale de a obține rezultatele scontate. Iar această evaluare la jumătatea drumului confirmă faptul că proiectele integrate, care sunt o noutate în această perioadă, sunt pe cale de a ajuta statele membre să ajungă la o stare de conformitate față de principalele um, criterii de reziliență ecologică. Deci sunt proiecte mai strategice uh, cu o planificare mai țintită pe tot ce înseamnă uh, atenuarea emisiilor, adaptarea la uh, schimbările climatice, apă, soluri și așa mai departe, aer și aceste lucruri adaptate Uh, pe diverse zone geografice mai mari, mai mici, bazine maritime sau de râuri și mai departe. Tot la aceste uh, proiecte e nevoie de surse complementare de finanțare, deseori din alte proiecte europene și de asemenea se presupune aici o cooperare a tuturor actorilor interesați. Asta înseamnă sinergia pe care ne dorim în programul LIFE. Bineînțeles că această evaluare a identificat uh, și niște domenii în care e loc și de mai bune, în primul rând simplificarea uh, aplicării și a procedurii de raportare. Vom încerca să facem asta deja în perioada 2018-2020, apoi măsuri uh, legate de mai multe sinergii Facem asta și în vederea continuării programului după 2020 prin mecanisme care să ne ajute să înfruntăm noi provocări, de pildă economia circulară. Aici e nevoie să se ajungă la o masă critică de finanțare, iar acest uh, studiu de impact va vedea care sunt aceste noi instrumente de găsit pentru a, a vedea cum să rezolvăm problema faptului că LIFE nu e prezent la fel peste tot în țările noastre. Iar proiectele care vizează consolidarea de capacități nu și-au atins peste tot obiectivele scontate. În aceste condiții, Comisia salută rezoluția de față. Vom colucra cu siguranță cu Parlamentul și în continuare pentru că Bineînțeles, obiectivele de mediu și de climat vor fi din ce în ce mai importante în viitor, iar LIFE dorește să intervină aici, dar v-am spus, având în vedere un buget limitat pentru LIFE, nu credem că toate aceste nevoi vor fi acoperite de programul LIFE. Așadar, pentru mediu, pentru climat, majoritatea finanțărilor vor trebui să vină din confluența acestor proiecte cu alte proiecte cu alte finanțări din alte părți pentru a găsi soluții eficiente și pentru a cataliza acțiuni mai ample, inclusiv prin aceste proiecte integrate pe care le-am povenit. Vă mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă cineva dorește să mai intervină dintre raportori. Vreau să vă informez așadar că data pentru amendamente este pe 6 martie și votăm pe 26-27 martie la noi la Envy. Putem să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Proiect de aviz al doamnei Mariana Petir în ce privește monetizarea aplicării uh, legislației europene 2016. Doamna Petir, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, când Croația s-a alăturat Uniunii Europene, majoritatea cetățenilor care au fost pentru intrare în Uniunea Europeană au considerat că statul de drept este unul dintre principalele puncte forte ale UE. Din momentul în care Croația a devenit independentă, și de când Croația a aderat la Uniunea Europeană, statul de drept a fost o prioritate pentru cetățenii croați. Am reușit să constat faptul că acest lucru este adevărat și pentru cetățenii din alte state europene. Respectarea regulilor este esențială, pentru că fără reguli nu există siguranță, investiții sau progres. Nu există nici protecția mediului fără reguli. În baza tuturor acestor aspecte, aș dori să vă spun cât de important a fost ca legislația europeană să fie pusă, să fie transpusă în legislația națională în mod eficient pentru a conferi protecții cetățenilor, dar și întreprinderilor. Punerea în aplicare a legislației europene, așa cum trebuie, în toate statele membre este fundamentală. Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a legislației pe anul 2016 se referă la o punere în aplicare eficientă a legilor. Se vorbește despre punerea în aplicare a legilor, a legislației europene, bineînțeles, și aici aș dori să subliniez câteva aspecte. creșterea numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În 2016, în uh, domeniul sănătății și în domeniul siguranței alimentare. Deci, din 2016 s-a constatat o creștere față de 2015. De asemenea, au fost uh, încălcări și în ceea ce privește chestiunile transfrontaliere. Legislația europeană în domeniul mediului este foarte complexă. Ar trebui să utilizăm aceste concepte, mai ales în ceea ce privește fondurile de preaderare. În ceea ce privește fondurile, proiectele pilot, și acestea sunt bune, dar e nevoie de mai multă transparență. În opinia mea, situația actuală nu este foarte îngrijorătoare. Nu este îngrijorător faptul că primim mai multe sesizări din partea cetățenilor. Din potriva, asta înseamnă că cetățenii sunt mai la curent cu, drept, cu uh, legislația europeană și au mai multă încredere în sistem. În anumite cazuri, procedurile care se desfășoară sunt mult prea lungi, mult prea nevoioase, mai ales în ceea ce privește domeniul sănătății sau siguranței alimentare. Nu le-am înșirat pe toate în proiectul meu de aviz, voi face acest lucru în baza amendamentelor. Aștept cu interes uh, o bună cooperare cu raportorii număr, vă mulțumesc. Mulțumesc, urmează raportorii în umbră. Domnul Tiamo Völken. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Kollegin, für den... Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei pentru acest aviz. Într-adevăr, trebuie să constatăm că punerea în aplicare cu întârziere sau punerea în aplicare defectuoasă a legislației europene costă. Vedem că dincolo de bani, 460.000 de mii de oameni în Europa mor sau suferă din pricina calității aerului și numărul acesta de victime ar putea scădea dacă directiva privind calitatea aerului ar fi bine pusă în aplicare. Deci, iată, dezbatem astăzi o temă foarte importantă. Vedem că numărul de încălcări uh, continuă să crească și Iată, asta face absolut evident faptul că ne confruntăm cu o problemă existentă în toate statele membre. Există state membre care se laudă că situația la ele e mai bună, din păcate ne dăm seama că lucrurile nu stau deloc așa. Vedem că, în special, uh, domeniul de care se ocupă comisia noastră este uh, cel mai afectat. Peste 1600 de uh, acțiuni de încălcare erau uh, încă deschise la finele anului trecut, un număr uh, cu 300 mai mare decât în anul anterior. Iată un record uh, trist pe care l-am atins. Lucrurile trebuie, deci, să se îmbunătățească. Putem uh, îmbunătăți situația cerându-le cât se poate de clar statelor membre să pună în aplicare mai bine legislația europeană. Spre exemplu, directiva privind calitatea uh, aerului uh, a fost promulgată în 2010, deci statele membre au avut suficient timp la dispoziție pentru a transpune această, acest act legislativ european. N-ar trebui să le permitem statelor să se plângă din nou că nu au suficient timp la dispoziție. De asemenea, am putea să cerem uh, mai multe responsabilități pentru uh, nivelul european. Dacă ar exista un sistem de monitorizare a vehiculelor, a emisiilor uh, vehiculelor la nivel european, cu siguranță calitatea aerului ar fi mai bună în, Europei, în Europa. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să acționeze mai repede în cazul în care există o încălcare. Actele legislative pe care le promulgăm sunt promulgate pentru a da rezultate. Deci, iată, aplicarea trebuie să fie la fel de bine evaluată ca și efectele. Și încă ceva. E drept, uneori statele membre trebuie să fie sprijinite și acest sprijin trebuie să le fie acordat. Asta spun Comisiei Europene. Și acum, uh, în ceea ce privește statele membre, dacă tot vorbim despre un nou buget al Uniunii Europene, cred că statele membre Uh, ar trebui să se gândească în pozițiile lor pe marginea noului buget al Uniunii Europene, deci să se gândească la integrarea protecției uh, mediului înconjurător ca și prioritatea absolută a investițiilor europene. De asemenea, avem nevoie de act de căi de atac colective, spun asta în calitate de membru al Comisiei juri, pentru ca cetățenii europeni să aibă și ei posibilitatea de a pune în aplicare uh, legislația europeană și aplicarea acesteia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Gheorghe, nu? Comisia? E prezentă? Da, vă rog. Domnul Slucis. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Salutăm uh, sugestiile de la Comisia Envi. Ele merg în aceeași direcție cu intențiile noastre. Salutăm de asemenea sprijinul general care vizează procedurile de încălcare. Vă asigur că noi uh, acordăm atenție deosebită chestiunilor de mediu. Mulțumesc, urmează doamna Petir. Dacă doriți să faceți câteva comentarii în încheiere. Mulțumesc mult, doamnă președintă. În mod clar, aspectele pe care le-am menționat, într-adevăr, ne încurajează să acționăm mai repede și să cooperăm mai îndeaproape între statele membre. Eu nu sunt în favoarea ideii să dăm mai întâi uh, sancțiuni. Cred că proiectele, de, proiectele pilor care vizează instrumentele au fost foarte utile. Dacă acestea devin și mai transparente, atunci ele vor da rezultate bune, la timp. În mod clar, toate statele membre trebuie să pună în aplicare directivele, să le transpună în legislația lor națională și apoi acea legislație națională trebuie să fie și aplicată la rândul ei. În ceea ce privește politicile de mediu, sunt multe probleme, într-adevăr, dar un caz mai mare, un număr mai mare de cazuri demonstrează faptul că cetățenii sunt mai conștienți de faptul că trebuie să apere mediul înconjurător. Sunt mai conștienți de faptul că pot lua măsuri în acest domeniu. trebuie să subliniem și participarea întreprinderilor. Acestea vin cu sugestii, adresează întrebări, etc. Dacă toată lumea pune mâna, dacă toată, lume, toate statele membre, toate instituțiile publice sau private, cetățenii, ONG-urile, dacă toată lumea colaborează, atunci rezultatele vor fi mult mai bune în domeniul protecției mediului și noi asta ne dorim. Dorim ca planeta să fie mai bună pentru generațiile care urmează. Mulțumesc! Așa este, cum spuneți dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Petir. Stimați colegi, cu acestea am încheiat ordinea de zi pentru astăzi și ne revedem mâine la ora 9. Pentru acest aviz mai doresc să spun că termenul pentru amendament este 1 martie la ora 11 și votul la Envi va fi pe 27 martie. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!